Colleghi, prima Dragi colegi, înainte să trecem la vot, aș dori să dau cuvântul colegului Raimek, care ne părăsește pentru că îl așteaptă un post mai important. De câte am înțeles, veți fi, eh, fi numit ambasadorul Cehiei la Moscova. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că mi-acordați cuvântul. Da, într-adevăr, eh, voi deveni, voi reprezenta Republica Cehă la Moscova. 15 prosince. Ieri am eh, semnat Uh, documentele de plecare din Parlament și deci în uh, data de 16 decembrie uh, nu voi mai fi colegul dumneavoastră. Deci aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o, acordat pentru a vă mulțumi pentru cooperare a fost al doilea mandat al meu la această comisie. Uh, trebuie să îmi închei prematur mandatul, dar uh, aș dori să vă spun că a fost o experiență profesională, dar și umană foarte prețio prețioasă pentru mine, pe care o voi lua cu mine la Moscova. Deci uh, vă urez tuturor mult succes Uh, mult succes și la alegerile viitoare și dacă cumva veniți uh, la Moscova uh, în următorii ani, nu uitați că vă așteaptă acolo un prieten pe anii următori. Vă invit să treceți și pe la mine. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, dar să mulțumesc și membrilor secretariatului și interpreților pentru că grație lor am putut să comunic cu dumneavoastră. Mulțumesc! Un caro saluto da parte di tutta la Commissione. Mulțumesc și noi am dorit să vă urăm mult succes pe viitor. E chiar foarte posibil să profităm de invitația dumneavoastră și să venim la Moscova să vă vizităm. În orice caz, între timp, vă urăm mult succes și vă mulțumim călduros pentru contribuția la comisia dumneavoastră, care a fost extrem de utilă. Uh, colega uh, Colasca Bobinska a fost uh, numită ministru al științei în Polonia, deci iată că înainte de finalul mandatului parlamentar avem tot mai puțini membri. În orice caz, felicitări colegilor face mai bine întâi un test cu cartelele de vot și deci, vă rog să introduceți cartelele în consolă ca să verificăm. Trovate tutti la vostra carta di voto Avete votato tutti? Am I needed? Funziona? Chiusa. A posto, votazione chiusa. Mulțumesc, s-a închis votul. A votat toată lumea. O cartelă nu funcționează. Nu am cartela de vot, îmi pare rău, doamnă președinte. O să ă, numere secretariatul votul dumneavoastră. Haideți să mai verificăm o dată, mai facem un test. S-a deschis votul. Bine. Votazione chiusa. Monsieur Butikofer. Domnul Butikofer a cerut cuvântul, vă rog. Nici consola mea nu funcționează. Si sposta pro starti di un posto che così vediamo. Dacă vă rog să vă mutați, să vă schimbați uh, locul ca să vedem dacă devine e mașina, consola sau uh, cartela. Funcționează acum? It's okay? Încă un test. Ancora un test. Haideți să mai facem un test. Al treilea. S-a deschis uh, votul pentru a treia verificare. Siamo a posto? Bine, votazione chiusa. Bun, s-a închis votul. Funcționează foarte bine. Haideți acum să trecem la voturi. Votăm în primul rând raportul Vălean. Cine e pentru compromisuri se adoptă. Raportul Tozenovski, cine este pentru compromis împotriva abțineri, se adoptă. raportul Herzog, următorul raport. Haideți să începem cu amendamentul 24. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Împreună 25, 26, 27, 28 și 29 în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, Prefer să verificăm. Nu era foarte clar. Sala diverse più difficile. Noi stiamo votando il 66 della collega Ticău. Deci votăm amendamentul 66. Țicău s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 26 împotrivă, e respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 77-78 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, spune președinta. Verificăm dacă dorește cineva. Deci verificăm împreună 77-78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Haideți să ne reluăm lucrările. Îmi cer scuze pentru întrerupere. 87 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. E respins, îmi cer scuze. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru împotriva abțineri e respins. 109 pentru împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru împotriva abțineri se adoptă. 111. O am adoptat 109 și acum votăm 111. E de acord toată lumea? 111, deci pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 15 se adoptă, 103, 130 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Vom verifica 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru, 18 împotrivă se adoptă. 131 pentru împotrivă abțineri. Verificăm.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 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri, a devenit caduc. A fost retras. 140 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotrivă, verificăm. 155-ul. Eh, Chiuza. 33 favori, sempre 33 de voturi pentru, 160 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, e caduc și 162 e bun. 163 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 1. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 37, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 57 55 înainte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 62. Pentru, împotriva abțineri e adoptat. 8. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final Votare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Rezoluția legislativă s-a deschis votul. Vă rog. S-a închis votul. 43 pentru, 6 împotrivă, o abținere. Uh, textul astfel modificat pentru negociere. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 8 împotrivă, o abținere. Felicitări colegei Herzog. Siamo alla relazione Beautycoffer. Acum trecem la raportul Beautycoffer. Apropo de amendamentul de compromis, ALDE și-a retras numele de pe acest uh, amendament de compromis. Bine, partiamo allora. Titolo 1. A favore. Contrari. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Verificăm la 1. Titolo 1 O OD. Votazione aperta. Votazione chiusa. Titlul, domnule Odi, am închis votul 20 uh, pentru 29 împotriva se respinge. 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 4, 5 și 6 în bloc. 4, pentru împotriva abțineri se adoptă.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 Haideți, deci votul s-a deschis. S-a închis acum. 31 la 18, 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Vreau să vă propun ceva, dacă sunteți de acord, să votăm de la 25 până la 40 în bloc. Nu, de la 25 la 36. Sunteți de acord? Nu. Bun, nicio problemă.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 împotrivă, abțineri. Verificăm. La 36. Eh, Chiuza. Votul s-a închis. 26 la 27 este respins așadar. 37 pentru, Potriva abțineri, se adoptă, respins. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se respinge. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri Verificăm la 52. Votul s-a deschis. Am închis votul. 29 la 21 se adoptă compromisul 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva Abțineri respins. La 11, verificăm 11, vă rog frumos. Să închide votul. 24 pentru, 30 împotrivă, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 67 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 60. 71 pe două părți. Prima parte pentru. Împotriva abțineri. Be, se respinge, după părerea mea, dar vom verifica la 71. Prima parte. Am închis votul. 30. Na, se adoptă. Partea a doua acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se pare că este respins, dar vom verifica la partea a doua de la 97. Am închis votul. 31 la 22 se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 111 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru împotriva abțineri se respinge. 143 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bun, am deschis votul la 22, vă rog frumos. Am închis votul. 38 la 16. Se adoptă. Compromis. Uh, amendamentul 3. Pentru împotriva abțineri. Respins. 4. Pentru împotriva abțineri. Adoptat. Compromisul 14. A, nu. Stați că sunt 2 cu numărul 4. 4 de la regii. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 167 pentru împotriva abțineri se adoptă. 177 pentru împotriva abțineri se adoptă. 180 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 185 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 198 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 202. A, la 19. Compromisul 19 îl vom verifica. <clears throat> Verificăm la compromisul 19. Chiuză. Am închis votul. 31 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 pentru împotriva abțineri se adoptă. 210 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. 200 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 215 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. 34 de la Envi pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 224 pentru împotriva abțineri adoptat. 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 242 pentru, împotriva, abțineri, respins. 244. Mă rog, verificăm la 242 acum. Am închis votul electronic. 25 la 28 este respins. 244 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 246 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 uh, INCO pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 258 și 257. A, nu. 258. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Do Verificăm la 258. Vă rog frumos. Am închis votul. 32 la 21 se adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru împotriva abțineri. Vă rog, domnule Butikofer. Doamna președintă, am votat la 257? Bun, bun, bun. Mă scuzați, spune domnul Butikofer. Bine. Am votat... Uh, și acum trecem la compromisul 27. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. 271, partea a doua. Pentru deci, 271. Aici votăm numai partea a doua. Cine este pentru? Împotriva abțineri respins. 27 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 275. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 276. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 29. Compromisul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 281 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 283 pentru, împotriva abțineri respins. 284 pentru, împotriva abțineri. După părerea mea se adoptă, dar vom verifica la 284. Vă rog, am deschis votul. Votul s-a închis. 34 la 17 se adoptă. 286 pentru împotriva abțineri se adoptă. 287 partea întâia pentru împotriva abțineri respins. 287 partea a doua pentru împotriva abțineri respins. 288 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 295 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 22 în două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă abțineri se adoptă. 23 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 26 pe două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă partea a doua. Pentru împotriva abțineri respins. 301 pentru împotriva abțineri respins. 302 pentru împotriva abțineri se adoptă. 303 pentru împotriva abțineri se adoptă. 304 pentru împotriva abțineri se adoptă. 305 a, poate că a fost respins 304. Verificăm 304. Votul s-a închis. 20 la 34. Respins. Suntem la 306 acum. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 307, 5 părți. Pe 5 părți. Partea întâia, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a patra, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a cincea, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 32, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1 cu amendament oral pentru. Împotriva abțineri respins. 33 pentru. Împotriva abțineri respins. 324 pentru. Împotriva abțineri respins. 33, compromisul 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. 330 în două părți. Prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru împotriva abțineri se adoptă. 331, tot pe două părți. Prima parte, pentru împotriva abțineri, respinsă. Partea a doua, prim, pentru împotriva abțineri, respinsă. 333, pentru împotriva abțineri se adoptă. 333, pentru împotriva abțineri țineri se adoptă. 334 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 335 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 34, 35 și 36 împreună votăm pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 340 în două părți, prima parte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 341 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 342 se adoptă. 343 pentru, împotriva, se adoptă. 300 44 în două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri respins. 345 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 38 pentru se adoptă. Compromisul 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. 352 pentru împotriva abțineri respins. 353 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 40, 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. 355 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 40 și 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 358 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 359 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. 364 pentru. ah, pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 369 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 370 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Se respinge. 371 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Să vedem. N-are noroc, doamna Toia. Am închis votul. 20 la 32 se respinge. La 372. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 373. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 374. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 377. Pentru, <clears throat> împotriva, abțineri, se adoptă. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 de la amplă, partea a doua, partea a doua, vă rog, pentru împotriva abțineri, respinsă. 384 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 385 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 387 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 45 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 4 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 392 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 46 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 399 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 402 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 47 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 406 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 407 în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 48 pentru împotrivă. abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru împotrivă. abțineri se adoptă. 17 pentru împotrivă. abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru împotrivă. abțineri se adoptă. Compromisul 51 pentru împotrivă. abțineri se adoptă. 424 pentru împotrivă. abțineri se adoptă. Compromisul 52 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 429 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 430 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 53 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 envii pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 54 pentru A, 20... Mă scuzați, 20 devine caduc. Foarte bine, deci anulăm votul respectiv. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 452. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge 453. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 55 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 56, al a retras semnătura de pe acest compromis pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la compromisul 56, am deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Avem un vot în plus de la ALDE. Am închis votul, deci. 41 pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri se adoptă. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 58 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 59 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 486 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 60 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 494 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 495 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 496 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 90, 497 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 498 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 499 pentru împotriva abțineri se adoptă. 500 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 506 pentru, împotriva abțineri se respinge. 507 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 509 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. Vot final. Am deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări raportorului. Trecem acum la următorul raport. Della collega colega Balean. Trecem la raportul colegei Valean. Emendamentul 12. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 3. În două părți. Votăm prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 Se le dă da. nu? Nu. Da. Votazione chiusa, scuzate. Votul este închis. 50 pentru 1 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportoarei. Trecem acum la raportul domnului Vittorio Prodi. Amendamentele 4 și 5 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm în bloc acum buget 7, 8, 9 și 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm electronic. 7, 8, 9 și 3 de la Comisia pentru Buget. Votul este închis. 34 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, MV 18 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 37 și 38, vot în bloc, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul, îmi cer scuze, amendamentul 73, nu, spune domnul președinte. Compromisul nouă. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 142. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 71, amendamentul 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 70 devine caduc. Nu am votat pe 70, am trecut de la 71 la 72. 74 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final este deschis pe toate amendamentele. Votul este închis. 49 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, se aprobă. Se aprobă se deschide votul pe rezoluția legislativă. Votul este închis. 50 pentru, 1 împotrivă, 2 se aprobă. Se deschide votul cu privire la negocieri. Votul este închis. 49 pentru, 2 împotrivă, o abținere se aprobă. Felicitări domnului raportor. Acum trecem la raportul Ulscoc. Compromisul 1. Pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Com amendament compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 39 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Dacă doriți, putem face o verificare electronică. Verificăm amendamentul 51, vot electronic. Votul este închis.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 Sì, credevo visto qualche minuto di dissenso che cambiavano e cambiavano. Chiuso, chiuso. Votul este închis. 51 pentru, 1 împotriva 0, abțineri, felicitări. Trecem acum la raportul Benstein. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Verificăm compromisul 3. Votul este deschis. Votul este închis. 35 pentru, 17 împotrivă, 0 abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 47. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 și 50 sunt identice pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă abțineri se respinge.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 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm amendamentul 72, vă rog. Votul este închis. 18 pentru, 29 împotrivă, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Îmi cer scuze, doamna președ... spune doamna președintă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 76. Doar a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 82. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10 și 84. Vot în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. No 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final este deschis. Votul Votul este închis. Treizeci și patru pentru, 15 împotrivă, două abțineri. Se adoptă. Trecem acum la ultimul vot al acestei dimineți. ultimul vot din această dimineață. Vă rog să fiți încă puțin atenți și apoi am terminat. Compromisul 1 pentru, pen, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 22 pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, e vorba de amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri. Se respinge amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 7. Votul este deschis. Acum votul este deschis. Votul este închis.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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Verificăm electronic acum amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. 24 pentru,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 Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5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 se adoptă 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5, compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul verificăm a doua parte a amendamentului 67. Votul este deschis. Votul este închis. 36 pentru, 15 împotrivă se adoptă. Amendamentul 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 71 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 73 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 74. ...73 a fost respins, dar o să verificăm. Votul este închis. 11 pentru 35 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 74, în trei părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia. Verificăm partea a doua a amendamentului 74, vă rog. Votul este închis. 30 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Partea a treia. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 82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 Votul este închis. 38 pentru 7 împotrivă, o abținere, felicitări. Am terminat voturile, vă mulțumesc pentru colaborare. Am reușit să fim destul de, destul de rapizi și astăzi. Vă doresc o zi bună. Aveți 5 minute să părăsiți sala și apoi vom continua lucrările.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 se volete lasciamo 5 minuti dai riprendiamo i nostri lavori Dragi colegi, vă propun să ne reluăm lucrările și vă rog să luați loc în sală ca să ne începem din nou activitatea. Acum o să dau cuvântul colegei Marita Ulskog, care ne va prezenta următorul subiect de vorbirea de zi. E vorba de monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și modificarea regulamentului numărul 525 din 2013. Aștept ca toată lumea să părăsească sala înainte să dăm cuvântul raportoarei. Mulțumesc, doamnă președinte. Ehm, pentru noi, ehm, problema este că ehm, transportul maritim a fost exclus din angajamentele Uniunii Europene legate de emisii. A fost, deci, făcută în consecință o propunere pentru a Uh, Comisia Europeană a făcut o propunere pentru a uh, încuraja monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim. Ne bucurăm că s-a întâmplat așa, uh, pentru că considerăm că măsurile prevăzute în această propunere sunt indispensabile pentru a obține reguli mai, mai stricte și mai concrete pentru transportul maritim internațional și pentru a reuși, de asemenea,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 deci ar trebui ca aceste uh, noi uh, măsuri să ajungă pe piață în 2013. În 2015, îmi se scuze. Uh, însă aș dori să vă spun cum arată calendarul pentru această nouă măsură propusă de comisie. Încă o dată, emisiile uh, transportului maritim nu se vor uh, regăsi în angajamentele UE legate de uh, emisii. Va mai dura ceva timp. Eu mi-aș fi dorit ca lucrurile să se mm, desfășoare mai repede, pentru că conferința de la Vașovia ne-a arătat, dacă mai era nevoie, că trebuie să fim puțin mai rapizi în acest domeniu, să facem eforturi mai mai repede. Deci, propunerea Comisiei e să dezvoltă instrumente corespunzătoare bazate pe uh, piață pentru navele de pescuit cu tonaj uh, brut de mai, ma uh, mai mult de 5.000 de tone. Pentru că astfel vom, vom putea obține datele cele mai uh, Um, relevante pentru a adopta măsurile indispensabile reducerii emisiilor. Aceste nave vor trebui să aleagă între două metode, deci să aleagă între debitmetrele pentru procesele de combustie aplicabile sau să opteze pentru măsurarea emisiilor uh, directe. Mulțumesc uh, foarte mult, Marita. Aș dori să dau cuvântul colegilor care s-au înscris. În primul rând, colega Jordan. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă am înțeles eu prea bine, dar din câte am înțeles, se pare că Uh, transportul maritim, dar și transportul aerian ar trebui să-și asume în parte răspunderea pentru aceste emisii. Așa cum spunea doamna raportor, avem nevoie însă de un acord internațional, un sistem internațional de raportare dar și, uh, și un acord sectorial. Eu am participat la delegația Parlamentului European la conferința de la uh, Varșovia. Uh, am discutat mai ales subiectul transportului aerian, dar și nici în acest domeniu uh, OACI nu a făcut progrese uh, prea mari de ani de zile, ni se, repet, ni se fac aceleași promisiuni. Așa cum spunea și doamna raportor, anul 2015 este foarte important și uh, așa vom vedea în ce măsură o măsură globală este posibilă și în ce măsură Uniunea Europeană trebuie să adopte măsuri, unilaterale sau, măsuri unilaterale și apoi mai trebuie să ne întrebăm și până unde vrem să mergem, cât de departe vrem să mergem, pentru că e clar că noi vrem să dăm un exemplu, să-i convingem pe ceilalți, dar nu cred că trebuie nici să facem exces de zel în numele grupului nostru, vă propun să optăm pentru un sistem simplu și eficient care să ne permită să atingem rezultate fără prea multe probleme administrative. Uh, ca și în domeniul energiei, obiectivele noastre trebuie să fie clare uh, și să nu ne uh, fărâmițăm, să nu ne disipăm atenția. Cred că este foarte important să vizăm prioritar emisiile de dioxid de carbon. Și o altă chestiune importantă este cum în această primă fază uh, putem uh, uh, să obținem rezultatele scontate fără să a extinde uh, acest sistem de măsurare la alte gaze poluante. Mulțumesc, colegul Johnson. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult eh, și o să mă exprim în limba suedeză frågan också. Jag tycker det är angeläget att vi kan minska koldioxidutsläppen. Eh, eh. Sunt de acord pe eh, chestiunile principale, pe chestiunile de fond cu propunerea raportoarei, dar cred că mm, prin măsurile noastre emisiile de dioxid de carbon ale transportului maritim pot să fie scăzute, pentru că ambele, toate aspectele sunt foarte importante uh, pe plan internațional. Transporturile, uh, să nu uităm că porturile maritime uh, sunt extrem de dens populate și aceste porturi, deci nu doar transportul maritim internațional, aceste porturi au un impact asupra orașelor lângă care se află. Să nu uităm că și alte emisii, mai ales în aceste zone dens uh, populate, uh, sunt uh, foarte poluante. Cred că sistemul cel mai bun ar fi să se adopte măsuri la OMI, la Organizația Maritimă Internațională, dar bineînțeles că e mai greu pentru că transportul internațional e clar că afectează clima, are un impact asupra schimbărilor climatice, dar uh, <laughs> va fi foarte greu să uh, obținem un acord la OMI. Uh, de exemplu, Marea Baltică este extrem de poluată, eu vin din această regiune și cred că e foarte bine să lansăm această dezbatere. Sunt de acord și cu doamna raportor că trebuie să vorbim și de aspectele uh, practice, pentru că uh, trebuie să vedem cum putem să punem în aplicare acest sistem și cum el va fi uh, acceptat de către parteneri. Pentru că dacă venim cu povară administrativă suplimentară, nu vom obține rezultatul scontat. Deci, până la urmă, miza o reprezintă aspectele practice pentru ca acest uh, sistem să fie viabil. Dar încă o dată ne dorim ca sistemul, uh, ca transportul maritim să fie uh, inclus uh, în măsurarea emisiilor, pentru că ne dorim să Uh, ne apropiem cât mai mult de uh, sistemul aplicat de OMI. Dar în orice caz va trebui să uh, îi convingem și pe partenerii noștri, trebuie să avem obiective concrete, foarte clare, dar trebuie să ne punem între noi de acord la comisia noastră pentru a vedea cum putem să punem în aplicare mai bine acest sistem. Și împreună cu raportorul vom încerca să avem un dialog cât mai uh, strâns și să facem propuneri mai târziu. Nu mai dorește nimeni, uh, um, nu mai sunt colegi uh, raportori din umbră. Lansăm dezbaterea pentru ceilalți colegi. Are cuvântul domnul Odi. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu sunt chiar expert în acest domeniu, dar cred că noi, europenii, trebuie să dăm dovadă de mai multă prudență, pentru că noi tot timpul vrem să Uh, ne dăm mai catolici decât papa și să complicăm și mai mult. Uh, transportul maritim este unul dintre modurile de transport uh, cele mai puțin poluante și prin propunerea noastră venim cu un set suplimentar de constrângeri, de restricții. Numai flota europeană nu mai este chiar foarte numeroasă, deci cred că trebuie să fim prudenți. Consultarea părților implicate a dus la concluzia că trebuie să trecem prin, pe la OMI, deci prin negocierile la Organizația Maritimă Internațională. Deci, haideți să încercăm să încurajăm uh, obținerea unui acord la OMI care să uh, nu fie la fel de greoi și de împovărător precum cel pentru transportul aerian sau rutier uh, am rezervele mele mai ales legate de birocrație, dar deși pe termen lung sunt de acord că trebuie să combatem emisiile de dioxid de carbon. Dar în ceea ce privește transportul maritim, nu știu dacă e chiar ideal uh, să uh, impunem și mai multe controle, mai multă birocrație, ori în condițiile în care acest transport nu este foarte poluant. Mulțumim. Are acum cuvântul domnul Prodi. Mulțumesc, doamnă președinte. eu nu mi-am uh, schimbat uh, părerea, cred că trebuie să schimbăm procedura, să o simplificăm și să ne asigurăm că uh, să, facem o legătură directă cu vărsarea certificatelor de emisie. Să nu uităm că deci în momentul în care se pun pe piață combustibilii fosili. Deci să avem un fel de impozitare la sursă uh, E sistemul cel mai simplu până la urmă și cel mai ușor de aplicat. Di, eh, di eh, sottoporre ogni uso dei combustibili fossili all'acquisto eh, di. Astfel am reduce folosirea uh, eh, combustibilor fosili și deci uh, dioxid, uh, dioxidul de carbon. Dacă nu mai sunt alți colegi, au, dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Cuter. Vă rog. <laughs> Ah, Thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. În primul rând, în numele Comisiei Europene, aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru acest uh, proiect de aviz bun și constructiv. Considerăm că e o contribuție folositoare la dezbaterile pe acest dosar la Parlamentul European, dar și uh, la dezbaterea cu statele membre la Consiliu. Înainte însă de a trece în revistă aspectele uh, ridicate de către raportor și de raportorii din umbră, aș dori să fac o clarificare. Deși doar 3 sau 4% din uh, emisiile totale provin din transportul maritim, în cazul Europei e vorba de 4% din emisiile poluante uh, europene. Poate că nu pare prea mult, dar dacă uh, facem o comparație cu sectoarele industriale uh, cele mai importante, e vorba de 180 de milioane de tone pe an, e uh, mai mult decât uh, industria cimentului, industria chimică sau rafinăriile. Deci totuși e o contribuție importantă la emisiile uh, Uh, poluante, ceea ce uh, face și specificitatea acestui uh, sector constă în emisiile care care durează foarte mult. De exemplu, ne dăm seama, deci în urma studiilor am ajuns la concluzia că uh, potențialul de reducere a emisiilor la nave este de 25 până la 75%, uh, sistemul fiind considerat uh, cost efectiv, adică rentabil deci, uh, dacă s-ar adopta câteva măsuri, potențialul de reducere a emisiilor este imens. Niciun alt uh, sector nu poate obține rezultate atât de uh, bune cu costuri atât de mici. Acum, dacă e să analizăm strategia generală din comunicarea Comisiei în acest domeniu, Obiectivul nostru pe termen mediu e să aplicăm uh, măsuri de reducere, măsuri bazate pe piață, așa cum au fost aplicate, adoptate și în celelalte sectoare, sau, uh, așa cum se uh, spune în dezbaterile la nivel internațional, pe baza normelor de eficiență, tocmai prin îmbunătățirea eficienței navelor. E o nouă evoluție. A fost lansată la OMI această idee pentru prima dată la începutul acestui an, când partenerii americani au propus o abordare pe etape pentru a reduce emisiile uh, poluante pentru transportul maritim cu uh, o colectare de date, culegere de date, o uh, monitorizare și verificare a datelor cu uh, dezvoltarea unor uh, indice, unor parametri de eficiență energetică pentru vase, într-o a doua etapă, și apoi cu stabilirea unor uh, obiective de eficiență, uh, poate și prin aplicarea acestor măsuri bazate pe piață pe termen lung. Aceste idei au fost salutate de mai multe state membre uh, care fac parte din OMI, nu numai din lumea occidentală, din țările occidentale, dar și prin reacțiile poate prudente, dar totuși pozitive, uh, a unor țări precum uh, Singapore, Panama, uh, Liberia, care au o flotă importantă, dar și China și-a dorit, și-a exprimat interesul de a vorbi măsurile de eficiență, pentru că și-a dat seama că e o situație din care toată lumea poate profita. Deci dacă investim în eficiența energetică, putem economisi chiar mai mulți bani decât a investit. Având în vedere această nouă tendință care se desprinde la nivel internațional, Comisia consideră că în urma primirii mandatului cu ocazia pachetului Climă și Energie 2008 din partea dumneavoastră și a statelor membre, e potrivit să uh, propunem și măsuri pentru reducerea emisiilor poluante la transportul maritim. Propunerea noastră, credem noi, este prudentă. Începem cu monitorizarea, raportarea, verificarea, uh, care să cartografieze situația internațională, dând în același timp și uh, timp comunității internaționale să se pună de acord asupra măsurilor necesare. Pentru că, e adevărat, transportul maritim uh, este poate sectorul cel mai internațional din câte există, prin excelență, și uh, trebuie să găsim soluții la probleme la nivel internațional, atunci când se poate. Dacă nu se poate însă, și înțelegem și preocupările raportoarei, că nu putem aștepta la nesfârșit, sigur că la un moment dat va trebui să introducem măsuri de reducere și uh, doar pentru Europa. Dar deocamdată Comisia consideră că poate ar trebui să lăsăm omii timpul necesar ca să discute aceste idei care ar putea duce la rezultate uh, concrete, eficiente și credem că anul 2015 ca termen limită mm, e poate puțin cam ambițios. Acum, uh, în legătură cu celelalte propuneri sau idei care sunt uh, propuse, e important să subliniem că una dintre ideile cele mai importante ale acestei propuneri este să avem o abordare lină, să spunem, care să Uh, pună o povară administrativă cât mai mică asupra uh, sectorului prin folosirea unor documente sau unor tehnici uh, care sunt folosite uh, deja în acest domeniu și vă pot da un exemplu. Deci putem monitoriza emisiile de dioxid de carbon uh, doar uh, examinând jurnalul de bord al navei care conține date cu privire la uh, combustibilul folosit. Sunt uh, jurnale de bord care uh, durează 5 ani și deci raportarea, costurile de raportare ar fi modeste. Dar dacă ne gândim la metodele mai sofisticate pentru uh, determinarea emisiilor de dioxid de carbon, ne dăm seama că e nevoie de instalații suplimentare pentru a măsura emisiile direct sau Uh, trebuie să avem și aparate pentru uh, consum. Uh, ar putea să coste 50 de euro pentru debitmetre sau 500 de euro pentru măsurarea directă a emisiilor. Și de aceea Comisia consideră că ar trebui să permitem mm, măsurilor eficiente să fie folosite deocamdată. În ce privește sfera de aplicare, propunerea noastră limitează domeniul de aplicare la mari emitenți de gaze poluante. Ne referim mai ales la uh, navele cu tonaj de mai mult de 5.000 de tone, care reprezintă cam 40-45% din flota uh, existentă. Credem că e un prag destul de potrivit, uh, pertinent pentru sfera de uh, aplicare, dar bineînțeles că intervine și o chestiune politică. Se poate pune problema armonizării sferei de aplicare cu convențiile internaționale. Și poate că ar putea opta și pentru alte alternative, de exemplu 400 de tone mii de tone. Deci, uh, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, noi nu considerăm că ele reprezintă o problemă. Uh, vom acoperi 25 uh, de tone din care reprezintă 0,6% din emisiile totale ale flotei, deci nu e vorba de o contribuție prea importantă și mai mult navele de pescuit, deci pentru navele de pescuit Um, ele um, pun o problemă suplimentară pentru că ele nu fac obiectul controlului de către directiva privind statul de control. Mulțumesc, spune președinta. Sper că am răspuns la toate uh, întrebările, am acoperit toate aspectele. Mulțumim, mulțumim și pentru aceste explicații complete. Are acum cuvântul raportoarea pentru uh, răspunsuri. Tack så mycket, fru ordförande. Eh, och tack till... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și mulțumesc și doamnei Jordan și domnului Johansen și domnului Prodi pentru intervențiile lor extrem de constructive. Cred că nu va fi o problemă să ajungem la un acord și putem să registrăm progrese lucrând împreună. Ce pot să spun? Procesul OMI Uh, are așa un caracter uh, atât cuprinzător. Nu putem noi să ne permitem să așteptăm la infinit, pentru că unele măsuri se impun încă de pe acum. Și atunci, consider că, într-adevăr, emisiile de dioxid de carbon sunt extrem de vizibile inclusiv în porturile noastre. Comisia Europeană a evocat aici chestiunea industriei cimentului cu emisii similare din punct de vedere al volumului. Da? Și în domeniul maritim avem uh, probleme. Probleme în, în multe regiuni ale Europei și în general pe plan internațional. Sunt lucruri care nu pot fi ignorate, dar trecute cu vederea Nu putem să continuăm într-o situație uh, în care nu facem nimic și să trebuie să aplicăm principiul, principiul precauției. Consecințele ar putea să fie foarte grave dacă așteptăm prea mult. Unii au spus aici cum că nu avem noi atât de multe nave sub pavilion european, european până la urmă și deci acest regulament nici măcar nu ar afecta un număr considerabil de nave. Știm că multe țări au optat pentru alte pavilioane cu costuri scăzute. Nu discutăm asta acum. Dar mulțumesc Comisiei pentru că ne-a explicat de ce navele de pescuit nu sunt incluse în aceste prevederi. Și ne-au spus despre tonajul care este preconizat 5, peste 5.000 de tone Asta se poate discuta în continuare. De fapt, până la urmă, ținta noastră este una destul de redusă și tocmai de aceea trebuie să fim pregătiți. Să fim bine pregătiți pentru a veni cu niște reguli care chiar să funcționeze în practică. Toată lumea e de acord cu acest lucru. Trebuie să putem să intrăm într-un regim pe deplin operațional. Este despre, despre asta este vorba această propunere. Sistemul acesta este, până la urmă, o bază de plecare bună cu obiective ambițioase și în slujba serviciilor maritime și cred că putem să discutăm asta în continuare. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Termenul de depunere al amendamentelor este pe 4 decembrie. La prânz, acum continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de sistemul de apeluri de urgență e-call. Doamna Vălean este Îi Dau cuvântul. Yeah. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest regulament care vizează omologarea anumitor vehicole însoțește hotărârea sau decizia în ce privește caracterul interoperabil al Uh, sistemului e-call pe care v-am prezentat-o la ședința trecută. Regulamentul de față reglementează tot ce înseamnă omologarea vehiculelor ca să poată să primească la bordul lor acest sistem e-call. Pentru noi este un pas foarte important pentru un sistem cu adevărat paneuropean în acest domeniu, iar acest sistem e-call poate într-adevăr să contribuie în mod semnificativ la reducerea numărului de victime provocate de circulație și a numărului uh, răniților gravi. Ca raportor sprijin cu tărie propunerea aceasta, am depus și amendamente în acest sens, de amendamente de clarificare în principalele elemente ale um, propunerii, definiția, servicii din părțile terțe și platforma telematică Open Access Platform. Un sistem ECOL uh, european presupune vehicole echipate cu o platformă telematică uh, adecvată. De exemplu, aici este vorba de uh, servicii de localizare de tip uh, Wi-Fi și alte sisteme asemănătoare. Consider că serviciile adiționale care pot să fie oferite consumatorilor trebuie să fie uh, gestionate uh, prin intermediul unui regulament separat, de exemplu, o platformă inteligentă pentru gestionarea traficului cu uh, deci, uh, măsuri telematice. Aici, la ICOL, trebuie să ne concentrăm numai pe serviciile de urgență, deci apelul 112. O platformă open access, deci acces deschis, în această fază poate să ducă la un vid legislativ cât privește tragerea la răspundere, împărțirea responsabilităților și gestionarea anumitor întârzieri care pot să intervină punerea pe picioare a sistemului operațional e-call. Uh, m-am adresat comisiei ca să ne propună cât de curând o, un regulament privind acele servicii cu valoare adăugată care pot să fie în sprijinul consumatorilor. Mai mult decât atât, am inclus amendamente care vor permite celor care au deja platforme dezvoltate eh, în privat care pot să fie compatibile să le ofere deja consumatorilor. Iată, platformele care pot să preia sistemul e-call trebuie să poată să coexistă cu sistemul oficial e-call. Și asta se poate rezolva prin definiție acolo unde vizăm serviciile din partea serviciilor, eh, din partea părților terțe pentru a ne asigura acces echitabil, indiferent de situația pieței și de nivelul de acoperire, aceste servicii uh, terțe care sprijină ECOL trebuie să poată deci să coexiste cu cele uh, ECOL de la bordul autovehiculelor. Și să ne asigurăm, bineînțeles, că avem cel puțin o soluție de backup dacă unul dintre sisteme nu funcționează. Trebuie să clarificăm diferitele procese și componente care constituie sistemul e-call la bordul autovehiculor. De aceea am, am, anunț, am pus uh, cumva în lumină importanța definițiilor pentru apelul propriu-zis, cât și pentru rețeaua care poate să preia apelul respectiv. Inițial, definiția nu făcea distinție suficientă între aceste aspecte și elemente, de aceea am simțit nevoia să le adaug cât ce privește compatibilitatea cu Galileo și EGNOS, sistemele deci de satelit, consider că producătorii uh, de vehicole nu trebuie să fie forțați să se conformeze uh, cu sateliții, pentru că încă nu uh, avem sistemul pus la punct. Deci nu putem să avem o obligație. Industria auto trebuie Uh, să aibă timp la dispoziție ca să înțeleagă cerințele impuse prin acte delegate și pentru a, asista, pentru a testa cum trebuie sistemul. De aceea, vă propun ca intrarea în vigoare a acestui act legislativ să fie stabilită pentru iunie 2016. Grazie pentru această prezentare. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru propunerea de amendament pe care ni le-ați făcut. Acum dau cuvântul domnului Belet. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Noi, la PPE, bineînțeles că sprijinim principalele elemente cuprinse în această propunere. Ele sunt benefice pentru toată lumea, pentru consumatori, pentru șoferii de autovehicole. Câteva observații acum legate de ceea ce ne propune doamna raportor, printre altele. În principal, soluțiile terțe, să zicem, ale părților terțe, există oare alternative sau nu? Doamna raportor a propus amendamentul 7, prin care ea extinde eh, definiția respectivă inclusiv în ce privește canalele eh, sau frecvențele radio. Noi sprijinim acest lucru la PPN, mi se pare ceva rezonabil, e bine să existe o coexistență între aceste sisteme pe viitor împreună cu sistemul obligatoriu e-call, deci cred că raportoarea are o soluție foarte bună. De asemenea, trebuie să vedem ce se întâmplă cu acele embedded system, sistemele sunt ele oale din construcție sau mobile, și tehnologiile aferente, sunt ele oare poate mai ieftine pentru consumator, dar uh, e vorba și din ce măsură aceste apeluri sunt conectate sau nu, trebuie să ne gândim la ce soluții uh, alternative și ce garanții se aduc, pentru că, bineînțeles, ne dorim soluții alternative, dar să fie respectate și specificațiile tehnice. La IMCO și la TRAM TRAN. Știm bine că raportorii au eliminat acest tip de opțiuni, dar profit că Comisia este prezentă astăzi aici, poate ne poate lămuri dacă sistemele bazate pe, sistemele, pe telefoanele mobile nu ar fi și asta ceva fezabil. Al treilea element uh, adus în atenție, doamna raportor, se referă la Galileo și la EGNOS. Bineînțeles că ne dorim o disponibilitate totală, suntem de acord, doamna raportor a introdus aici adjectivul operațional, care este cât se poate de important, da? deci trebuie să fie operațional aceste sisteme, dar, bineînțeles, trebuie să lucrăm în continuare ca să vedem și ce se va întâmpla în perioada de tranziție, să găsim așadar soluții în acest sens. Ultimul element, dar nu cel mai puțin important ca și uh, impact, este vorba de acea platformă deschisă, Open Access Platform, o chestiune rămasă deocamdată în suspans bineînțeles că avem sisteme la bordul autovehicolelor și atunci când se întâmplă asta vrem să se meargă foarte repede, dar odată ce sistemul va fi operațional, ar fi bine să poate să se facă și modificări în sensul incorporării unor opțiuni telematice suplimentare pe viitor. Și noi suntem de acord cu o desfășurare rapidă a sistemului pe teren, dar dacă toți suntem de acord cu această desfășurare rapidă, ar fi bine ca la fel de rapid să putem să deschidem gama de servicii și să nu avem un serviciu așa în circuit închis. Iată de ce vin și reamintesc colegilor și comisiei ce s-a spus în considerentul 9. Acolo am spus așa negru pe alb că sistemul trebuie să fie unul accesibil, gratuit, care să nu producă discriminări între diversi uh, operatori independenți și cu platformă deschisă. Eu cred că ne putem pune de acord în aceeași măsură uh, că putem să avem un sistem desfășurat rapid pe teren, dar și deschis. Și atunci, la acest considerent nou, uh, eu sper ca el chiar să fie urmat de uh, efecte pe teren, pe termen mediu și lung. Și atunci, asta depinde și de specificațiile tehnice pe termen scurt. Acest aspect este foarte important, mai ales când vine vorba de calendarul care însoțește măsurile obligatorii. Domnul raportor uh, propune să se introducă acest sistem obligatoriu e-call în iunie 2016. Asta ne permite să avem timp în plus pentru a vedea ce fel de acțiuni putem să mai uh, întreprindem cu această platformă pe care ne-o, ne ne dorim deschisă. Cam atât. Vă mulțumesc. Grazie. La parola ora coleg. Mulțumesc, domnul Prodi, care vorbește numele domnului Pirilo de la Socialiști. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă citesc un document al colegului Pirilo. Dânsul mi-a cerut să vă citesc aici uh, documentul respectiv, astăzi. un serviciu armonizat de e-call pe plan european cu caracter interoperabil preocupă Comisia de, din anul 2005 încoace și a căpătat un caracter prioritar în condițiile în care ne dorim transporturi inteligente. După multe consultări și îndelungate, Comisia în luna iunie a venit cu două propuneri legislative – pentru a introduce în acest sistem de omologare comunitară a vehiculelor obligația de a se instala înainte de sfârșitul anului 2015 un sistem deci de ICOL la bordul vehiculelor. Împărtășesc poziția Comisiei, care își dorește o bună gestionare acestor apeluri de urgență, mai cu seamă Mobilizarea serviciilor de ambulanță, salvare, urgență. În acest sens, sistemul e-call trebuie să fie prezent la bordul vehiculului propriu-zis, astfel când acest servicii să fie fiabile, disponibile pentru toată lumea. Iar sistemele, să zicem, nomade, mobile, nu trebuie să privească același tratament pentru că ele pot fi deconectate pentru ca sistemul să poată să funcționeze pe toată durata de viață a vehiculului, ele trebuie să fie testate, uh, verificate periodic. Comisia preconizează și o propunere legislativă înainte de 2014, o propunere țintită pe problema platformei ECOL. Uh, e vorba de o platformă care uh, preia servicii, apeluri de urgență publice. Ea trebuie să fie cumva însoțită și de garanții legate de caracterul privat al datelor personale. Pe lângă e-call ar fi bine să avem și alte aplicații care să ne dea așa un acces complet, cuprinzător, la anumite servicii pentru public. Cu titlu personal pot să vă spun că sunt convins de caracterul urgent um, pe care îl are desfășurarea pe teren al unei astfel de tehnologii, al unei astfel de sistem. Deoarece, dacă se poate câștiga timp, când vine vorba de salvare și când vine vorba de accidente, e bine, timpul, știm bine, este crucial în astfel de situații dramatice. De multe ori e vorba de minute care, de fapt, salvează viața victimelor. Și sunt deci cruciale pentru aceste persoane implicate în accidente. Galileo da, este, bineînțeles, un progres foarte mare când vine vorba de sistemul GPS, dar am putea eventual uh, să folosim sistemele acestea cumva în paralel. Ceea ce ar putea să facă da, localizarea vehiculelor să fie mai precisă. E important, deci, să localizăm vehiculele respective, dar este la fel de important uh, să existe acele aparate care să poată să permite evaluarea imediată a accidentului, a nivelului său de gravitate. Bineînțeles, și viteza este un factor important. Iată, atâtea elemente care pot să ne furnizeze date prețioase în legătură cu starea în care se găsește vehiculul, de exemplu, dacă el uh, s-a răsturnat, etc. Un astfel de accelerometru ar putea fi uh, pur și simplu vital. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul Tujanovski. Mulțumesc dar și raportor din umbră din partea ECR, aș dori să spun că sprijin acest raport. Inclusiv amendamentele depuse de doamna raportor. Mi se par foarte nimerite aceste amendamente și, din câte știu eu, sistemele de urgență sunt uh, așa, într-un proces de pregătire acum pentru a putea intra în acest sistem. Tehnologia permite asta, deci permite compatibilitatea cu acest nou sistem e-call, care probabil că va funcționa. După părerea mea și în experiența mea, e vorba de, de niște măsuri foarte importante și mm, doamna raportor a menționat uh, calendarul și timpul, poate ar trebui să avem un timp uh, suplimentar acordat pentru testarea sistemului. Ne amintim ce s-a întâmplat și ce se poate întâmpla cu Galileo, care știm bine, a, ar, se preconizează să fie introdus treptat, pas cu pas. Haideți să permitem un timp suficient de lung pentru perioada de testare a sistemului avem nevoie de mai multe uh, elemente în sistem. În primul rând, partea tehnică a e pe care de fapt o avem la dispoziție astăzi în Europa. Așa cum a spus domnul Prodi, vom avea și alte opțiuni la dispoziție, care vor fi, de fapt, rezultatul progresului tehnologic și trebuie să fim gata să incorporăm aceste noi aspecte și aplicații în sistem. De asemenea, consider că acest timp mai lung la dispoziție va permite și uh, rezolvarea anumitor aspecte de ordin juridic aferente. Pentru că, bineînțeles, în diverse țări avem uh, legislații diferite, inclusiv în ceea ce privește răspunderea. Cine poate să fie învinuit uh, dacă nu funcționează sistemul, că nu s-a preluat apelul Uh, fabricantul sau uh, operatorul, rețeaua, etc. Deci uh, e foarte important să nu uităm nici aceste aspecte. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pe acest dosar. Sistemul este unul foarte important, iar încrederea consumatorilor depinde mult de modul în care va funcționa și cât de fezabil va fi acest sistem. Mulțumesc! Urmează domnul Odi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare adresată Comisiei. Constructorii auto ne-au împărtășit uh, acest gen de temeri, în sensul că ei au niște dispozitive asemănătoare pe care ei le montează la bordul vehicolor, n-au așteptat să, uh, să fie propuse legislația respectivă. Deci dacă constructorii deja au prevăzut uh, în lanțul de fabricație aceste dispozitive, care, care sunt poate încă și mai sofisticate decât ceea ce propune Comisia, trebuie să, sau pot ei să păstreze aceste uh, sisteme. Nu trebuie ca cei care sunt cumva afruntași în, în, din punct de vedere tehnologic să fie penalizați din cauza că au pus un sistem mai uh, sofisticat la bordul uh, vehiculor. Doamna Unterstaller de la uh, comisie este prezentă. S-au pus multe întrebări aici și dacă doriți, vă rog frumos să răspundeți. Colegul Unterstaller, comisia mulțumește Comisiei ITRE pentru această propunere de eh, raport în ceea ce privește omologarea necesară pentru autovehicolele care vor primi la bordul lor sistemul e noi salutăm ideea cum că această reglementare trebuie să se axeze pe serviciile de urgență, pe apelurile primite prin 112 și că o platformă deschisă ar putea să creeze confuzie legat, în legătură cu, cu împărțirea răspunderilor și sarcinilor, deci ar putea chiar să pună în pericol caracterul operativ al uh, acestui sistem. În ce privește caracterul interoperabil și telematic al acestui mecanism, um, asta ar presupune și o revizuire a regulamentului și ne întrebăm dacă termenele preconizate sunt fezabile în aceste condiții. De asemenea, Trebuie să ne gândim în ce măsură statele membre pot să vină cu uh, specificații tehnice adaptate unei astfel de platforme deschise, pentru că asta presupune o standardizare, standardizare aparte. În ceea ce privește definițiile, soluția salută orice clarificare a textului, însă trebuie să fim atenți să nu modificăm prea mult definițiile actuale în ceea ce privește standardele sau cele care sunt preluate din regulamente 305-313 care Uh, preved, preved, uh, prevăd armonizarea sistemului. În ceea ce privește Galileo și EGNOS, vom fi gata probabil în 2014 și există soluția ca încă de pe acum să testăm compatibilitatea cu uh, Galileo uh, la uh, testele de testare respective. Cipurile multioperaționale sunt din ce în ce mai, mai uh, des întâlnite pentru că ele uh, aduc o performanță în plus. Comisia are niște temeri legate de propunerile de amendament 5 și 18 care vizează cerințele uh, care sunt legate de trasarea um, sistemului în conjuncție cu temeri legate de protecția datelor s-au pus întrebări legate de mm, sistemele mobile. Propunerea în sine nu înlătură această posibilitate de folosire a platformelor mobile, însă să nu uităm că acest sistem trebuie să fie uh, omologat de către autoritatea de standardizare uh, efectivă, uh, respectivă și se pune problema cu aceste telefoane mobile sau sisteme mobile. Trebuie să vedem în ce măsură Uh, dacă sistemul este prezent la bordul autovehiculor, va fi el uh, capabil să suporte anumite șocuri fizice, de pildă, în ce măsură operatorii de telefoane mobile sau operatorii de rețele vor putea fi, uh, să zicem, uh, uh vor putea fi uh, cumva trași la răspundere și apoi încă o dată problema omologării. Ceea ce privește sistemele existente, deja la bordul anumitor uh, autovehicole montate de anumiți producători sau constructori, cerințele e-call adică noilor modele de autovehicole, deci nu vom preconiza modificări pentru mașinile sau autovehiculele deja fabricate, ci se va preconiza Uh, tot ce înseamnă includerea sistemului la borda fluviilor numai pentru noile uh, vehicole care sunt ieșite de pe banda de producție. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Vălean pentru concluzii. Well, uh, thank you all for your consideration. Vă mulțumesc tuturor pentru observații și pentru sprijinul uh, amendamentelor. Cred că principalele aspecte au fost abordate și vă mulțumesc pentru acest lucru. Înseamnă că ne-am dat cu toții seama care sunt aspectele principale ale acestei reglementări. În ceea ce privește tehnologiile compatibile, eu uh, sunt foarte încântată de această idee, însă trebuie să știm dacă putem sau nu să facem localizarea exactă prin intermediul telefonelor mobile. Deja smartphone-urile ar trebui să poată să ofere localizarea atunci când se realizează un apel la 112, deci ar, trebui, ar fi foarte bine dacă am putea să avem uh, aceste um, posibilități atât pentru smartphone-uri cât și uh, pentru alte tipuri de um, aparate ca o tehnologie um, disponibilă pentru autovehicule. În ceea ce privește platforma cu acces deschis, știu că acesta va fi viitorul. și știu că acesta va fi un um, nou model grozav pentru conectivitatea vehiculelor. Folosirea acestui nou model va aduce beneficii tuturor și cred că acest lucru chiar se va întâmpla și trebuie să, să sprijinim realizarea sa. Așa cum a spus și Comisia, însă ne confruntăm cu confuzie legată de responsabilitate, de protejarea informațiilor. Deci dacă vom introduce în această reglementare cuvântul platformă cu acces deschis, acest lucru va duce numeroase, la numeroase complicații și poate chiar la întârzieri. De fapt, este vorba de o platformă pentru apelurile de urgență și nimic mai mult. Sunt sigură că producătorii de mașini și operatorii de pe piața Telecom lucrează chiar în acest moment și sunt conștienți de faptul că această platformă va fi folosită și pentru alte servicii. Și cred că acest lucru pur și simplu se va întâmpla natural. Ei vor, uh, ei vor pregăti terenul pentru o astfel de platformă. Să ne gândim acum dacă o astfel de platformă este deschisă sau nu, pentru cine și când, cine este responsabil, cine va controla, cine va procesa datele și așa mai departe. Acest lucru nu se poate. Trebuie să-l dezbatem uh, aceste aspecte în cadrul unui regulament diferit. Dacă Comisia consideră că termenul um, este prea timpuriu, aprilie 2014, eu aș vrea să spun că dacă industria cere o astfel de tehnologie și dacă diversi actori din diverse sectoare sunt uh, interesați cu privire la modul de funcționare al uh, acestei platforme, uh, pentru pregătirea noilor modele de afaceri. Vă mulțumesc tuturor pentru observații și abia aștept să continuăm dezbaterile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna Vălean, le mulțumesc tuturor celor care au participat, nu numai um, raportoarei. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 5 decembrie la prânz, adică săptămâna viitoare. Ultimul punct de pe ordinea de zi este darea de seamă de la două trialoguri destul de importante. Primul, primul, de primul se ocupă domnul Tozanovski, rețele și telecomunicații transeuropene, deja am votat, și cel de-al doilea are legătură cu votul de azi dimineață. Vă mulțumesc. Nu am votat pe în această dimineață pe chestiunea internetului de bandă largă. Trialogul care a avut loc astăzi practic finalizează o foarte lungă perioadă de discuții. S-a discutat aproape 2 ani și s-au negociat pe acest subiect. Trialogul a avut loc, a fost destul de solicitant. Uh, și ultimul trialog a încheiat negocierile, a fost foarte dificil, a început la șapte seara și s-a terminat aproape la miezul nopții. Din acest punct de vedere aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea lor. Doamna Trautmann, domnul Kreutzmann și așa mai departe datorită domnului Heckmar și domnei Trautmann, um, care au stat acolo 4-5 ore, numai datorită contribuției dânșilor am reușit să ajungem la un acord. Și avem și o confirmare scrisă din partea Consiliului cu privire la propunerea aprobată. Încă o dată aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor din comisii, serviciile juridice și um, tot personalul nostru pentru colaborarea lor. Au fost câteva aspecte juridice destul de complicate legate de anumite prevederi, deoarece aici este vorba de o procedură care se întinde pe șapte ani. Uh, Dați-mi voie deci să mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat să finalizăm aceste negocieri și putem acum înainta această chestiune în plenara din ianuarie sau din februarie. Aș dori să-i mulțumesc și Comisiei Europene, dar și președinției lituaniene, care ne-a ajutat foarte mult în găsirea soluției, soluțiilor pentru anumite chestiuni care erau destul de neclare. Datorită tuturor acestor contribuții, dosarul a fost discutat în cadrul trialogului, a fost finalizat, iar astăzi, în Comisia ITRE, am reușit să finalizăm munca noastră. Încă o dată, foarte multe mulțumiri tuturor colegilor mei care au petrecut ore întregi lucrând pe acest dosar. Vă mulțumesc!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 în calitate de raportor. Eu încerc să, să-mi, să, -mi, să ating acest obiectiv, iar președinția litoniană ne ajută. Comisia este de asemenea foarte de, de mare ajutor și președinția uh, Greciei ar, ar trebui să ne ajute. Uh, mai ales că la încep, de la începutul anului viitor ar trebui ca trilogurile sub președinție lituaniană să fie preluate de președinția greacă în cele mai bune condiții, cel puțin așa sperăm. Este un regulament foarte important, așa cum v-am explicat, și sper că se va putea concluziona sub, în, în timpul acestui mandat. Mulțumesc, um, spune doamna președinte. Desigur, suntem de acord cu dumneavoastră, dorim să finalizăm acest dosar în timpul acestui mandat. Așa că vă doresc spor la treabă. Noi am terminat lucrările, le vom, le vom relua la ora 3 cu audiere publică foarte importantă cu privire la piața Telecom.